Costa. Mulțumim, doamna Costa, pentru această informație suplimentară. Trecem acum la un anunț referitor la demisia domnului Paulo, Pablo Iglesias și Fernando Mauro Barandiaran. Parlamentul ia notă de aceste demisii și uh, va informa că ia uh, notă de aceste demisii. Uh, locurile vor fi libere din 28 octombrie și 25 noiembrie și vor fi uh,